So, welcome to the afternoon meeting of the Internal Market Consumer Protection Committee. In this committee... Doamnelor și domnilor, bine ați venit la partea a doua a reuniunii de astăzi a comisiei noastre IMCO și aici uh, noi, consumatorii, îi plasăm pe picior de egalitate cu cei care produc bunurile și serviciile pe care aceștia le consumă și de aceea ne bucurăm foarte mult să o salutăm uh, printre noi pe doamna comisar comisar um, Vera Jurova, pentru că, după părerea noastră, competențele dumneavoastră sunt uh, justiția consumatorilor și egalitatea de gen și nu întâi egalitatea de gen. Considerăm că consumatorul este pe locul întâi în această enumerare. Ne bucurăm că ați venit astăzi la noi în comisie și scopul acestei comisii este să discutăm progresele programului de lucru ale Comisiei și prioritățile de lucru ale Comisiei. Ne interesează să discutăm despre cazurile și legislația care este pe rol în momentul de față din partea Comisiei și de prioritățile pentru anul care va urma. O să dau cuvântul doamnei comisar care va face un discurs introductiv și voi explica în primul rând că foarte mulți membri din comisia noastră sunt plecați în delegații sau în alte reuniuni, dar există reprezentanți ai celor cinci, ale celor cinci grupuri importante din Parlament, aproape tuturor, dacă nu mă înșel, toate sunt reprezentate, mi se spune, deci vă mulțumim foarte mult să vă putem asculta așadar aici. Stimată doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, aș dori să mulțumesc uh, Comisiei IMCO pentru cooperarea de care ați dat dovadă și pentru că m-ați invitat să fac parte din acest dialog structurat. Dacă vă amintiți, uh, în audiera mea, dar și în alte reuniuni pe care le-am avut împreună, am promis să avem o comunicare continuă, nu numai prin intermediul uh, reuniunilor de tipul acesta, dar și între reuniuni într-o manieră consultativă și de aceea sunt foarte recunoscătoare pentru această ocazie pe care mi-ați acordat-o pentru ca să vorbesc în fața dumneavoastră și pentru ca să vă ascult opiniile. Pe întreaga durată a mandatului meu vreau să fiu vocea consumatorilor și nu numai, ci vreau să fiu și vocea celor mai vulnerabili, incluzând aici, bineînțeles, și consumatorii vulnerabili. Trebuie să mă asigur că și consumatorii vor avea mai multe opțiuni, vor avea mai multă protecție și mai multă încredere. Și că acesta trebuie să fie un test de legitimitate de fiecare dată când vom lua o nouă inițiativă. Suntem de acord cu dumneavoastră că consumatorii trebuie să fie prioritari în eforturile pe care le facem. Îmi pare rău, mă bucur să vă spun că în ultimele luni am făcut progrese în mai multe inițiative care vor aduce mai multe beneficii și consumatorilor. Aș vrea să subliniez la început propunerea Uniunii Energetice care a fost prezentată Comisiei pe 25 februarie în care consumatorul este din nou plasat în centrul atenției. Noi dorim ca toți consumatorii să preia um, aceste șanse, să le folosească aceste șanse pentru ca să-și reducă în același timp și uh, facturile la energie și pentru ca toți consumatorii vulnerabili să poată să fie protejați. Împreună cu colegul, uh, colega mea, doamna Cecilia Malmström, eu voi apăra și interesele consumatorilor în negocierile TTIP cu Statele Unite. Trebuie să negociem un acord care să răspundă la nevoile consumatorului uh, european și la îngrijorările acestuia. Toate acordurile comerciale pot aduce cu sine uh, foarte multe noi uh, șanse și TTIP-ul trebuie să facă acest lucru, în același timp protejând drepturile consumatorului. O altă chestiune importantă este ca și consumatorii să devină actori cheie pe piața unică digitală, care este o prioritate absolută pentru comisia aceasta. Vrem să extindem strategia pentru piața digitală și uh, săptămâna viitoare vom începe o dezbatere de orientare la Colegiul Comisarilor. Eu sunt foarte uh, Uh, dedicată mai multor aspecte, contracte în protecția datelor și uh, probleme de cloud, dar și altele. Vrem să modernizăm uh, și regulile consumatorilor și achizițiile digitale. Piața unică digitală are potențialul de a veni un motor pentru creșterea economică în Uniunea Europeană. În 2014, numai 15% din consumatori au cumpărat online din alte uh, țări UE, uh, în timp ce 44% au cumpărat uh, la nivel intern și numai 5% din întreprinderi și-au vândut produsele transfrontalier la nivelul internetului. Trebuie așadar să exploatăm la maxim potențialul pe care îl aduce cu sine piața unică digitală și avem foarte multă marjă de a îmbunătăți acest lucru momentan. Regulile în momentul uh, de față, regulile comerciale, nu protejează consumatorii în fața unor contracte dezechilibrate. Aceste contracte care se încheie câteodată online pun foarte multă presiune pe consumator, pentru că nu există nicio regulă cu privire la produsele digitale uh, care sunt uh, defectuoase, de exemplu, online și unele dintre uh, țări au încercat să-și uh, elaboreze legislație în acest sens, dar Uniunea Europeană trebuie să încerce să umple această lacună înainte să avem 28 de reguli diferite. Deci acum este momentul potrivit pentru ca acest regulament pe piața conținutului, pe, pe domeniul din conținutului digital să fie lansat. Eu sunt foarte deschisă față de mai multe opțiuni. Vreau să găsesc o soluție pentru ca consumatorul să aibă acces la piața unică digitală fără să existe o sarcină suplimentară pe întreprinderi. Dacă vorbim despre echitate, IMM-urile sunt cele care de multe ori uh, scad victimă în fața practicilor uh, de neloiale de pe piața online sau în tranzacțiile transfrontaliere. Directiva din 2006 cu privire la publicitatea care induce în eroare nu aduce cu sine destulă claritate și nici nu are destule instrumente pentru a putea garanta o cooperare transfrontalieră. De aceea Comisia a prezentat o revizuire a acestei directive anul trecut, care din păcate a fost uh, întârziată din cauza alegerilor europene. Suntem în continuare angajați pentru a garanta securitate juridică și suntem foarte uh, um, implicați pentru ca IMM-urile să fie protejate în fața dumpingului de, uh, la nivel de marketing și practicilor nelegal, ilegale sau uh, neloiale în acest domeniu. Vrem să îmbunătățim și um, cooperarea la nivel transfrontalier. Politica consumatorilor nu vorbește numai de legislație, ci este vorba aici și de instrumente practice, de exemplu, pentru soluționarea litigilor. Uh, Colegii mei v-au prezentat acum două săptămâni un model al uh, mecanismului sau platformei de soluționare a litigilor online. Am fost foarte mulțumită să văd că testarea acestui nou mecanism a mers bine. Am primit uh, feedback că au existat 20 de participanți la acest test și dacă există interes putem să repetăm acest test și ulterior. Odată ce acest instrument va fi operațional în ianuarie 2016. Uh, Platforma va aduce o schimbare clară în relația dintre consumatorii europeni și uh, cei care operează la nivel de internet pentru că această platformă va îmbunătăți încrederea um, consumatorului și, în același timp, credibilitatea operatorilor. Acea altă reformă se referă la pachetul uh, călătorii, care va permite uh, Comisiei să ajungă la un acord final. Sunt foarte recunoscătoare pentru activitatea pe care ați depus-o și vreau să mulțumesc mai ales raportoarei doamnei Corin Langen, raportorilor din umbră și, bineînțeles, președintei doamnei Vicky Ford, dar și președinției letone. Contez pe susținerea dumneavoastră continuă în negocierile în Consiliu pentru ca să putem ajunge la un acord în lunile care vor urma. Doamnelor și domnilor, în cadrul mandatului meu vreau să pun accentul mai ales pe legislația consumatorului care trebuie să fie pusă în aplicare mai bine în practică. Cooperarea la nivel de practici, la nivelul consumatorilor între statele membre este un element esențial și va trebui să pregătim această cooperare la nivelul pieței unice digitale. Pregătind o revizuire a regulamentului cu privire la cooperarea în domeniul protecției consumatorilor, vom face practic un pas important pentru ca statele membre să poată să aibă posibilitatea mai bună să acționeze împotriva Uh, procedurilor de infringement la, nivel, uh, la nivelul statelor membre și pentru a putea corecta aceste atenționări mai repede. Stimată domnule președinte, stimați deputați, sunt conștientă de faptul că luna, trecut, luna viitoare vom aniversa prim un an, 40 uh, de ani de la uh, introducerea legislației pentru protecția consumatorului. Rezoluția Consiliului din aprilie 1995, care se referă la un program preliminar pentru protecția consumatorului și la o politică de informare, a stabilit cinci uh, drepturi principale pentru prima dată. Dreptul la protecția sănătății și securității dreptul la protecția intereselor economice, dreptul la, uh, ca, la depune plângere, dreptul la educație și dreptul la reprezentare. În decursul anilor, pas cu pas, am făcut progrese pentru ca să garantăm aceste cinci drepturi fundamentale ale consumatorului, atât în tratat cât și în toate actele legislative pe care le-am uh, eliberat pentru, și le-am adoptat pentru ca să protejăm consumatorul mai bine. Aniversarea aceasta va fi un moment foarte propice pentru a ne gândi pe ce trebuie să ne concentrăm pe viitor. Aș vrea să dezvoltăm o abordare vizionară pentru protecția consumatorului care să fie gata pentru provocările secolului 21. Și susținerea dumneavoastră în acest proces este absolut necesară. Aș vrea să continui să colaborăm uh, și în, ce, în legătură cu capitolele care vor urma din acest uh, episod, din această mm, problemă și aș vrea să vă uh, acompaniez în uh, atingerea acestor obiective. Avem foarte multe oportunități anul acesta, summitul consumatorilor în iunie, dar și discutarea politicilor consumatorului pentru viitor. Și avem ocazia să discutăm despre aceste chestiuni și astăzi, acum, când voi încheia discursul meu în câteva secunde. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru că ați acoperit așa de multe subiecte și o să încerc să dau cuvântul acum mai întâi coordonatorilor. Dacă nu sunt prezenți, coordonatorul adjunct și restul grupurilor vor putea să ia cuvântul după aceea. Din partea socialiștilor dau cuvântul lui Rosa Tunenhoenstein. Aveți cuvântul. Bănuiesc că sunteți aici în locul lui Andreas Schwab, nu? Care este coordonator. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamne comisar, pentru că ați venit la noi și mulțumesc pentru că ne-ați prezentat activitatea dumneavoastră de până acum. Aveți uh, un, un uh, portofoliu foarte interesant. Cred că foarte multe persoane se bucură de fiecare din succesele pe care le-ați obținut. Nu știam, de fapt, în primul rând, vreau să vă spun că reglementarea în domeniul protecției consumatorului trebuie să fie gata pentru piața unică digitală. E vorba de o piață unică, fie că e vorba de digitală, de nedigitală, trebuie să luptăm pentru ca să nu ne divizăm este în, pe această te- temă. Consumatorii sunt pe piață, fie că e vorba de o piață virtuală, fie că e vorba de piața fizică. Este clar că ei trebuie protejați oriunde se află. Și aceasta va fi și acea de-a 40-a aniversare a protecției consumatorului de care vorbeați dumneavoastră. În ce lună va fi? și ar trebui să o serbăm cumva. Atunci când spuneți că va trebui să ne uităm la ceea ce am realizat, cred că trebuie să ne uităm și la ceea ce ne-am realizat, pentru că avem o problemă oarecum de comunicare, pentru că nu e vorba numai de ceea ce am obținut, e vorba și de ce sunt aceste drepturi ale consumatorului. Sigur că prin ceea ce am făcut noi am bunătățit protecția consumatorului, dar uh, E clar că este nevoie de îmbunătățiri uh, considerabile și m-aș bucura ca dumneavoastră să fiți una din persoanele care să iasă cumva din fortăreața Bruxelului și să comunice cu uh, consumatorii ca să știe care sunt drepturile lor. Acest lucru e foarte important pentru economie, pentru IMM-uri și dacă întreprinderile sau consumatorii nu știu care sunt drepturile lor, atunci consumatorii nu mai au încredere în uh, mediul de afaceri și invers și consumatorii au nevoie de un climat de afaceri care să funcționeze bine și să fie guvernat de reguli foarte clare. Vreau să spun un cuvânt și despre mecanismul de soluționare a litigilor. Am avut o prezentare foarte bună, însă, din păcate, foarte puțini deputați au fost în sală. Poate că dumneavoastră ați putea să ne mai repetați încă o dată această prezentare în fața comisiei, pentru că mi se pare că aceasta, acest mecanism aduce soluții foarte simple pentru consumatori uh, care ar putea să sporească valoarea pieței interne digitale. Există un lucru care merită îmbunătățit și am urmat cu mare atenție ceea ce ați prezentat. O prezentare și prezentarea despre acel mecanism este ce facem cu bariera lingvistică. O parte din traducere mergea foarte bine, o mare parte din traducere nu a mers bine deloc. Și atunci când discutăm cu producătorii și când ne spun din diferite țări cât sunt de discriminați și pe piețe și în alte țări și în multe țări europene, acest lucru nu este deloc uh, abordat de către Comisie de perspectiva consumatorilor, pentru că este clar că unii sunt discriminați uh, în anumite regiuni, în anumite țări. Același lucru este valabil pentru motoarele de căutoare, de exemplu, pe internet. Din perspectiva consumatorului, există în continuare o provocare foarte mare pentru ca să putem avea acces la aceste produse. De asemenea, și o lege diferită, comercială, legislație diferită. Există multe probleme pe piața internă și nu numai uh, pe piața internă digitală ci și uh, pe piața achizițiilor și așa mai departe. De exemplu, în Polonia nu pot să mă uit la House of Cards, ceea ce pot să fac aici. Cred că este timpul să terminăm cu astfel de discriminare. Mulțumesc. Leva. Mulțumesc. Olga Șanalova. Předsedkyně, a vážená Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar. Aș vrea să folosesc ocazia și privilegiul pe care îl reprezintă vizita dumneavoastră la noi în comisie și la noi în Parlament și privilegiul de a vă putea vorbi în limba mea maternă. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele introductive și vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru prioritățile Uh, triple pe care le-ați introdus în legătură cu consumatorul. Securitatea, încrederea și uh, o securitate juridică. Este clar că sunt multe întrebări care ar putea să fie puse aici, dar aș vrea să mă limitez la două întrebări. Un, uh, o serie de probleme au fost menționate de către doamna Tun și care se referă la discriminarea consumatorilor uh, pe baza originilor, pe baza uh, locului unde își au domiciliul. Cum se poate garanta să nu mai aibă loc această discriminare când venim din aceeași țară, de exemplu? Știu că, uh, deși avem o legislație care nu permite discriminarea, există exemple practice care ne arată că există totuși astfel de cazuri în continuare. Așa că, în continuare, în ceea ce privește produsele și serviciile, există, de exemplu, prețuri diferite, condiții de contract diferite și calitate diferită a produselor de marcă în țările UE, care sunt vândute în toate țările UE, de exemplu. Ați vorbit despre încredere. Sunteți de acord că discriminarea consumatorilor distruge încrederea consumatorilor în piața internă? Mai precis, cum vreți să acționați în cadrul agendei dumneavoastră, în colaborarea cu, co colaborare cu colegii dumneavoastră? A doua întrebare se referă la situația în care um, consumatorul a primit dreptate, de exemplu, i s-a făcut dreptate și în același timp i se uh, cer anumite um, acțiuni în continuare, de exemplu despăgubirea, uh, despăgubirea nu funcționează foarte bine. Trebuie să există un uh, mecanism pentru o procedură standard de despăgubiri. despăgubiri. Comisia a făcut o propunere în acest sens și a lăsat la îndemâna statelor membre acțiunea. Însă eu vreau să vă întreb câte state membre uh, au folosit uh, mecanismul colectiv pentru despăgubirile colective și în ce măsură sistemele de pe piața internă sunt compatibile unul cu altul pentru a putea folosi un mecanism colectiv. Deci întrebarea este dacă considerați că trebuie să se facă o nouă legislație în momentul în care acest uh, mecanism nu a funcționat. Mă mai interesează de asemenea și ce se întâmplă cu dreptul comun uh, al achizițiilor. Mulțumesc! Simplu. Simplu, nu-i așa? Deci haideți să trecem întâi prin uh, întrebările grupurilor și pe urmă răspundem. Domnul Dalton. Da, mulțumesc. Uh, bună venit, doamnă comisar. Mă bucur să vă aud vorbind despre uh, beneficiile TTIP pentru consumatori este un uh, mesaj pe care trebuie să-l difuzăm, pentru că pentru moment el nu este vizibil în dezbaterea generală. Trebuie să ne asigurăm că punem în prim plan alegerea consumatorilor și drepturile lor drepturile consumatorului în această dezbatere. În al doilea rând, în ceea ce privește regulamentul privind uh, siguranța produselor, uh, Comisia a făcut o analiză cost-beneficiu asupra articolului 7 în legătură cu marca țării de origine. Aș vrea să ne spuneți mai multe despre acest uh, lucru, cum merg lucrurile. Iar în ceea ce privește piața unică digitală, credem că Uh, noile reglementări privind TVA-ul au făcut uh, mai dificil pentru distribuitori vânzarea transfrontalieră și atunci vom uh, avea destul de multe probleme atunci când vom încerca să reglementăm mai în detaliu piața digitală. Și apoi, deși risc să mă repet, să repet ce au spus coordonatorii celorlalte grupuri, avem probleme cu drepturile de licențiere. Atunci când oamenii cumpără bunuri digitale, nu își dau seama de faptul că nu le pot lua cu ei peste hotare. Pentru mine, uh, problema este, uh, nu este House of Cards, este cricketul. Eu nu pot să mă uit la meciuri de cricket. Uh, dacă nu putem uh, legal să uh, transferăm aceste bunuri digitale peste granițe, se încurajează pirateria. Și uh, acest fenomen trebuie oprit. Trebuie să ne asigurăm că avem o arhitectură și o structură legislativă în Europa care să permită oamenilor să cumpere ceea ce doresc și înțeleg că există probleme cu licențierea legate de acest aspect Plus că mai e și nivelul de înțelegere al consumatorilor față de aceste probleme de licențiere. În acest dialog privind licențierea, vedeți că ar fi posibil să uh, înființăm anumite platforme de conștientizare pentru consumatori în legătură cu acest proces de licențiere. Uh, Doamna Șaranzova, mulțumesc, uh, doamnă comisar, ați atins deja o serie de probleme și vedem din uh, discuția uh, la care participăm, din ce au spus ceilalți coordonatori, că avem o dezbatere destul, destul de sexy. În legătură cu TTIP am avut deja o discuție foarte uh, intensă dimineață pentru că lucrăm la un, un aviz privind uh, acest uh, parteneriat transatlantic și am notat cele spuse de dumneavoastră în legătură cu importanța acestui parteneriat pentru consumatori. Acest, uh, această comisie va lua în uh, considerare cuvintele dumneavoastră. În ceea ce privește piața unică digitală, avem de-a face cu o provocare uh, Uh, pentru Parlament și pentru Comisia noastră, iar dumneavoastră, în calitatea noastră de comisar pentru protecția consumatorului, aveți uh, o alegere foarte dificilă în legătură cu strategia de înființare a acestei piețe unice digitale. Am o singură întrebare pe această temă. Tot mai mulți cetățeni folosesc uh, în ziua de astăzi Uh, servicii uh, online uh, pentru a-și uh, organiza, de exemplu, uh, vacanțele și aceste tendințe um, online depășesc cadrele tradiționale ale um, felului în care se făceau afaceri până acum. Cum vedeți această schimbare de paradigma prin prisma protecției consumatorului? Mulțumesc! Domnul De Jong. Mulțumesc, Vicky, mulțumesc, doamne comisar, pentru o introducere foarte clară. Am uh, patru întrebări foarte precise la subiect. În primul rând, uh, Uniunea Energetică. Trebuie să spun că, în calitate de consumator, îmi place să atunci când, uh, ca atunci când merg prin da, îmi place mai mult în calitate de consumator. Merg personal la cumpărături atunci când cumpăr un costum, dar atunci când îmi aleg distribuitorul de energie, mi-e foarte greu să fac uh, comparațiile între distribuitori. E foarte complex, foarte dificil pentru consumator să facă o decizie informată în legătură cu compania, contractul, programul uh, pe care să-l achiziționeze. Și mă întreb uh, dacă există vreo inițiativă din partea Comisiei pentru a simplifica acest proces și pentru a încuraja furnizorii să simplifice mm, produsele oferite consumatorului. Uh, al doilea subiect, TTIP. Am văzut că în portofoliul noastră este și justiția și știu că Curtea de Justiție pune mare preț pe uh, Uh, autonomia ordinii legislative europene. Am văzut acest lucru atunci când am uh, devenit o parte integrantă acord, la uh, acordul privind drepturile omului. Dar, conform jurisprudenței Curții de conturi, anumite solicitări ale unor sau anumite sentințe în urma solicitărilor unor uh, industrii pot să schimbe uh, regulile. Uh, deciziile curții pot fi uh, pus, uh, se pun în aplicare, însă chiar și prin penalități deci vreau să știu care este uh, relația dintre um, autonomia sistemului legislativ european uh, și a Curții Europene de Justiție și uh, problema soluționării litigiilor dintre investitori și stat. În Franța, de exemplu, se poate obține un nume de domeniu pe internet numai cu extensia FR dacă ești o companie stabilită în Franța. Asta înseamnă că dacă un consumator uh, din Franța caută numele respectiv, uh, probabil că nu va găsi compania în Franța, fiindcă Google caută aproape de casă, aproape de locul în care se află consumatorul. Și poate că nu poți găsi partenerul de afaceri cu care vrei să te întâlnești în alt stat membru. Uh, mă bucur de asemenea că vreți să uh, abordați problema uh, strategiilor de publicitate. Um, mă bucur că ați abordat acest subiect. Am o mică recomandare. Cred că reglementările înseamnă una, dar e altceva felul în care companiile respectă aceste reglementări. În Olanda avem un uh, sistem de uh, asistență contra fraudei care poate uh, acorda uh, asistență consumatorilor sau uh, firmelor, apelând la această la această platformă, la acest helpdesk, se pot afla foarte multe informații despre uh, firmele cu care uh, ai dori să faci uh, afaceri. Înainte de a intra la în uh, relații contractuale cu aceștia. Deci, deci aș vrea să elaborați puțin pe această temă. Deci nu cred că ne putem aștepta ca doamna comisar să răspundă la toate aceste întrebări în timpul pe care îl mai avem la dispoziție. Știu însă că va încerca. Sunt și câteva idei uh, foarte interesante care au reușit până acum. Da, să vorbesc în limba cehă, pentru că pot să vorbesc, e limba mea maternă și poate că în acest fel pot fi mai concisă și voi putea să spun tot ceea ce vreau să spun. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste idei mm, foarte interesante. Nu știu dacă voi răspunde la toate întrebările. Ca politician uh, ar trebui să pot să spun uh, tot ce vreau să spun politicienii au tendința să sară uneori peste întrebări, dar am să-mi dau uh, silința. Acum, în ceea ce privește uh, comunicarea, o mai bună comunicare, este un domeniu care mă preocupă și credeți-mă că cei, de la, cei care lucrează cu mine știu acest lucru. Vrem să avem consumatorii bine informați, să facă alegeri bine informate. Vrem ca toată lumea să știe ce facem și ce uh, proiecte avem. Vă pot da și un exemplu foarte recent, ceva care s-a întâmplat chiar astăzi. Vrem să facem mai mult în legătură cu cele așa numitele una de practici neloiale pe care le-am identificat. Vrem să organizăm o campanie de conștientizare pentru că ne preocupă mai ales uh, persoanele vulnerabile, bătrânii și cei care, în general, nu cunosc pericolele care îi pândesc în anumite tranzacții. Este datoria noastră să îi informăm. Și un alt exemplu încă ceva cu care îmi necăjesc eu colegii. După cum știți, în ianuarie vom uh, lansa sistemul de soluționare a litigiilor online. Aceasta va fi o manieră în care cetățenii pot să-și rezolve problemele în cazul în care uh, primesc bunuri, uh, produse care nu funcționează, ei pot să se adreseze acestui uh, forum și uh, această platformă ar trebui să fie pusă în funcțiune înainte de sezonul cumpărăturilor, să spunem înainte de uh, sezonul Crăciunului. În octombrie, în noiembrie trebuie să ne asigurăm că deja consumatorii cunosc, de, cunosc uh, acest, uh, această platformă, o uh, Altă problemă se referă la uh, traducere la limbile folosite, iarăși e o problemă cu care trebuie să ne confruntăm. Uh, deocamdată uh, traducerea se face automat și uh, adesea această mașinărie care traduce nu știe să facă exact traducerile respective, dar vom încerca să îmbunătățim uh, sistemul de traducere automată, calitatea traducerilor și până la urmă cred că va trebui să invităm niște traducători, niște persoane care să facă aceste traduceri atunci când nu se poate altfel. În mod ideal, o traducere corectă este cea făcută de o persoană calificată. Știu că asta este o problemă cu sistemul de soluționare online dar trebuie să alegem cea mai pragmatică soluție, pentru că toate limbile trebuie să fie reprezentate. Dar ne ocupăm de acest lucru. În uh, continuare, dați-mi voie să mă uit pe lista mea de subiecte. Dacă consumatorii vor avea o mai mare uh, marjă de alegere online. Exemplul cu House of Cards. Piața unică digitală și noua uh, legislație ce va guverna achiziționarea de conținut uh, digital. După cum vă spuneam în introducerea mea, ne dorim o legislație uh, uniformă în statele membre, pentru că deocamdată avem doar trei state membre în care există legislație și în celelalte e o dezordine totală. Deci trebuie să punem, uh, să facem ordine în acest domeniu. Domnul Dalton se referea la faptul că trebuie să ne asigurăm că consumatorii știu ce cumpără atunci când cumpără conținut digital. Dacă e vorba de licențe, care sunt uh, limitările utilizării ulterioare. Sunt câteva neajunsuri aici și trebuie să ne asigurăm, într-adevăr, că consumatorii știu ce plătesc atunci când plătesc. Am participat la o serie de întâlniri și discuții uh, sexy despre care spunea doamna Zaranzova, una dintre sarcinile mele în ceea ce privește piața unică digitală se referă la această problemă a achiziționării de conținut digital online avem o idee destul de clară a ceea ce vrem să facem. Avem legislație în uh, pregătire și încercăm să reglementăm acest domeniu. Apoi mai sunt și bunurile tangibile, bunurile fizice. Ne ocupăm de acest lucru la comisie împreună cu doamna Biancovska și uh, Directoratul General uh, Creștere Economică și cu toți cei care mai au uh, răspunderi în uh, privința agendei digitale. Deci, uh, iată, am purtat aceste dezbateri despre des, drepturile consumatorilor, alegerea consumatorilor, internetul, acest lucru era inevitabil de îndată ce a fost retras uh, legea europeană a vânzărilor. Trebuia să găsim o soluție de înlocuire, trebuia să venim cu certitudine juridică, să aducem mai multă credibilitate pentru a permite consumatorilor să fie să, um, siguri pe ei atunci când fac cumpărături online. Pe de altă parte, ne dorim să reducem uh, povara administrativă asupra firmelor și trebuie să găsim, deci, un echilibru, o cale de mijloc. Doamna Vienkovska a venit cu câteva propuneri pe care le-a prezentat, le-a avansat. Discutăm despre utilizarea legislației care guvernează comercianții, dar în cazul vânzărilor pe internet trebuie să avem un set de principii care nu pot fi încălcate și pe care consumatorul se poate baza. În viziunea mea facem acest lucru pentru cumpărătorii care nu sunt avocați, care nu sunt specializați în drept comercial și nu citesc uh, contractele în detaliu sau nu le citesc contractele deloc. Atunci când cumpără ceva pe internet, trebuie să știe ce se va întâmpla și nu vor să aibă surpriză. Trebuie să știe că legea va fi la fel peste tot. De ce ar trebui să fie o diferență pentru cineva care utilizează internetul pentru cumpărături în Danemarca față de Germania, față de Olanda și așa mai departe? Ne dorim standarde uniforme de la care să nu se Uh, facă abateri și care să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorului. Am spus-o de mai multă, nu vrem să subminăm uh, încrederea consumatorului, nu vrem să reducem uh, drepturile de care acesta se bucură online nu trebuie să fie nicio diferență, în mod ideal, între drepturile consumatorilor online sau drepturile consumatorului în magazin, fizic. În cursul uh, pregătirii acestei legislații privind vânzările online, am uh, cochetat cu ideea unui contract model. Și ne-am uitat la tipurile de contracte existente deja în cazul tranzacțiilor online. Am constatat că 60% dintre tranzacțiile încheiate online de către consumatori europei sunt guvernate de legislația din California. Deci, aici în Europa, noi cumpărăm produse pe baza legislației americane. În uh, zilele noastre. Asta este realitatea cu care ne confruntăm. Este un contract care provine, un tip de contract care provine din Statele Unite. Oamenii din Europa încep să fie destul de obișnuiți uh, cu acest lucru și poate că ar trebui să vedem și noi care sunt aceste reglementări și încercând să introducem propria legislație, să încercăm să venim în întâmpinarea așteptărilor consumatorilor europeni. Săptămâna viitoare vom avea o dezbatere în Colegiul Comisarilor în care eu voi uh, prezenta ideile privind protecția consumatorilor în tranzacțiile online și apoi, în șase luni sau așa ceva, vom veni cu o nouă propunere de legislație și cu o inițiativa unei uh, evaluări de impact. Doamna Sehnalova întreba de uh, acel uh, mecanism de soluționare a litigilor colective. Să vedem, 23 de state membre au, în, uh, au introdus în legislație unele forme de reglementare. N-am să vă obosesc cu titulaturile oficiale. Noi încercăm ca până în iulie 2017 să încheiem evaluarea acestor uh, sisteme legislative, acestor uh, reglementări și dacă recomandarea a, va fi că sistemul este insuficient, atunci va trebui să venim cu o propunere legislativă. Nu știu dacă va fi o directivă sau un regulament. În continuare, pe TTIP am avut o discuție foarte amplă cu doamna Malmström în colegiu în uh, februarie. Și eu am abordat uh, TTIP nu numai din punct de vedere al protecției datelor, ci și din punct de vedere al protecției consumatorului. Iar în legătură cu aceste, uh, cu ISDS, cu soluționarea litigiilor dintre investitori și stat, uh, sunt, am câteva principii, cred că am să le citesc în engleză. Dreptul de a reglementa stabilirea și funcționarea uh, tribunalelor de arbitraj, armonizarea reglementărilor dintre sistemele naționale și ISDS și revizuirea deciziilor uh, ISDS prin intermediul unui mecanism de apel, de, de recurs. Deci, avem aceste patru uh, reguli și, în continuare, instanțele europene vor lua decizii în aceste chestiuni. Deci încă nu se recurge la arbitraj. Sper că n-am uh, uitat nimic. A, licențierea în contextul TTIP. Da. Doamna Horanțova a pus această întrebare. Este într-adevăr o provocare pentru noi Trebuie să știm dacă e nevoie să reglementăm pe de o parte, dacă e nevoie de mai multă protecție a consumatorului. Dar în uh, relația consumator la consumator, care este consumatorul care trebuie protejat? Consumatorii care intră în relații de tranzacționare știu că există legislație de protecție a consumatorului uh, și trebuie să știe, de asemenea, că dacă folosesc, de exemplu, serviciul de taxi Uber sau dacă își închiriază casele pentru vacanța cuiva trebuie să știe că există riscuri. Acestea sunt forme noi de comportament uh, al consumatorului uh, și sunt într-adevăr rezultatul unei revoluții digitale. Dar felul în care se comportă consumatorii trebuie evaluat în funcție de cum evoluează lucrurile pe viitor. Um, și am să uh, fac acum o paranteză. Pe vremuri când uh, au apărut rețelele sociale, sociologii se temeau că aceste rețele ar fi o formă de eliberare a energiilor majorității populației. Uh, același lucru se întâmplă acum în domeniul economic. Oamenii iau economia în propriile mâini și folosesc conexiunile digitale pentru a face afaceri, pentru a închiria case, pentru a încerca să facă niște bani. Trebuie să vedem care sunt tendințele, să vedem cum se comportă oamenii și dacă decidem să reglementăm, trebuie să ne asigurăm că reglementările noastre nu vor sufoca acest comportament spontan. Nu putem decât să încurajăm responsabilitatea individuală. N-ar trebui să îngrădim economia digitală. Sigur că trebuie să existe și reguli de respectat. Toată lumea care face afaceri online trebuie să respecte anumite reguli. Dar înainte să venim noi cu reglementări, haideți să vedem care e cu adevărat situația și încotro se îndreaptă lucrurile, pentru că totul este foarte nou acum. Thank you. Um, so my speakers list is... Iată să ne uităm la lista persoanelor chise la cuvânt. Doamna Pelz, Christoph, Christel Schaldemărț, apoi Lucy Anderson și Virginia Hosevei, dacă mai vrea și altcineva. Dacă mai sunt persoane să se înscrie acum. Ana Maria, aveți cuvântul. Mulțumim. Uh, mare parte din întrebările mele și-au primit deja răspuns din prezentare, deci uh, vă mulțumesc. Uh, Acum doar câteva clarificări în ce privește piața digitală unică, pentru că toți așteptăm o comunicare pe această temă. După cum știți, comerțul electronic uh, se dezvoltă acum mult mai mult în cadrul, uh, la nivel național, decât uh, transfrontalier. Și ne putem întreba, va fi oare mai bine dacă vom schimba regulile și vom oferi o mai bună protecție a consumatorului? Dar de fapt, la ce vă gândiți? Să uh, repuneți în discuție directiva privind drepturile consumatorului? Uh, se va pune un accent deosebit pe drepturile consumatorului online, uh, asupra tipurilor de contracte? Se ia în vedere simplificarea comerțului electronic? Sau la, spre ce anume ne îndreptăm? În orice caz, mă bucur uh, și de faptul că ați spus că uh, vă concentrați pe uh, aplicarea deplină a drepturilor consumatorului deja existente, pentru că, da, este un aspect important. A doua chestiune pe care vreau să o salut, faptul că ați repus în discuție problema reclamelor înșelătoare. Pentru că, da, și aici Uh, ține într-adevăr de aspectul de protecție a consumatorului. Și uh, mă bucur deci foarte mult că uh, vă ocupați de această temă și sper că mai ales veți, vă veți concentra și pe reclamele care vizează copiii în mod agresiv. Acum apare și problema roamingului, când anume vor fi, fi desfințate taxele de utilizare în roaming, dezbaterea a fost destul de lungă, pentru că cine va plăti, de fapt, pentru costurile de infrastructură, să zicem, în anumite state membre, anumite consumatori, uh, există o îngrijorare față de prețul care ar putea să crească pentru consumatorul final. Ați menționat și, de asemenea, salut aspectul uh, protecției datelor, datelor la nivel de reglementare. Iarăși, am avut niște divergențe și cu Consiliul în ce privește uh, Uh, calendarul, vrea să știm unde se află în acest moment în negociere. Mă bucur că ați menționat acest principiu al echilibrului între uh, viața privată, dar și necesitatea uh, de acces pentru, la piață pentru IMM-uri, deci o reglementare mai flexibilă în așa fel încât să nu împiedicăm IMM-urile să fie active în domeniul inovării. Iarăși, un alt aspect, acela al egalității de gen. Iarăși, la ce să ne putem aștepta? La au anumite reguli speciale pentru a favoriza accesul femeilor la uh, uh, antreprenoriat? Ne putem întreba ce putem face, deci, ca să promovăm uh, prezența femeilor în piața, piața comună. Cam asta am avut de spus. Mulțumesc. La rândul meu, în ce privește obiectivele egalității de gen, uh, Ehm, raportul femei-bărbați este 9 la 5 în această comisie deocamdată. Deci, dar, în sfârșit, ă, sperăm, bineînțeles, că și colegii bărbați vor avea o participare activă la dezbatere. Mulțumesc, doamna președinte. Vă bucur că avem această discuție, doamna comisar. Aceste teme sunt extrem de importante, așa că aș vrea să mă refer la o întrebare menționată și de doamna uh, Tonond. Această piață unică și comerțul electronic uh, Știm deci acum că, da, ă, alegerea este din ce în ce mai diversă, furnizori de servicii sunt din ce în ce mai mulți, dar există și niște probleme, nesiguranță juridică, ă, nerespectarea drepturilor consumatorului, deci sunt și niște dezavantaje. Așa că pun întrebarea, ați putea, ați putea să ne explicați pe ce uh, aspecte anume urmează să vă concentrați în politica de protecție a consumatorului? Mă refer deci la protecția pentru, uh, în cadrul pieței digitale. Deci, uh, aș vrea să știu ce zone anume vor fi prioritare în acțiunea dumneavoastră. Aș vrea să știu, de asemenea, dacă veți coopera cu domnul Oettinger în ce privește acest nou pachet legislativ și dacă uh, acest nou pachet legislativ uh, va fi uh, favorabil consumatorului, ce fel de abordare va avea sau eventual vă gândiți să inițiați o procedură legislativă separată legată de drepturile consumatorului. Iar acum, după intervenția colegei Ana Maria, iată că am și alte întrebări și aș vrea să cunosc opinia noastră în ceea ce privește următoarele aceste uh, articole privind uh, protecția consumatorului care privind uh, difuzarea acestor drepturi pe piața comună. Oare vom reuși să îmbunătățim situația și să ridicăm gradul de încredere al uh, consumatorului, totodată având uh, un grad mai mare de siguranță juridică? Mulțumesc! Uh, mulțumesc! La rândul meu voi vorbi în daneză. Uh, mulțumesc, uh, doamna comisar, pentru această intervenție. Ați reușit întotdeauna să mențineți dialogul deschis uh, și cu Comisia și în afara acestor foruri. Însă, iată că nu am vorbit despre siguranța produselor astăzi. Da, probabil că aș putea înțelege ați uh, preluat acest portofoliu de puțin timp, dar în ce privește uh, agenda digitală, este ocazia să pun o întrebare. Și anume, uh, ce soluții sunt luate în vedere privind siguranța produselor? Poate că o parte din răspuns ar fi să fie tocmai să se ofere niște pârghii în spațiul digital în acest sens poate un anumit, uh, o anumită marcare digitală pe fiecare produs, poate ar fi și asta o cale de a reduce costurile aferente pentru produse. Să ne gândim la ideea dacă se poate scana o etichetă pe un produs, oarecare pe un ambalaj, în așa fel încât se, se poate verifica prin simpla scanare în căror norme este conform produsul sau nu. Iar acum în ce... Uh, e drept că am vorbit adineori despre TTIP, dar uh, Uh, am vorbit și despre uh, regulile privind uh, originea, dar avem deja și acordul CETA, care deja are un set de reguli privind originea produselor. Deci, deci în această privință, aș vrea să întreb dacă ați efectuat o analiză a consecințelor acestor elemente în cadrul protecției consumatorului și securitatea um, produselor. Lucy Anderson, aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamna comisar, vreau să întreb ceva mai mult în ceea ce privește problema justiției. Uh, în ce privește plângerile colective, spre exemplu, că s-au înregistrat niște progrese. Însă, în mod clar, uh, în principiu, accesul la justiție este garantat de către articolul 47 din uh, Carta Drepturilor Fundamentale și de, de legislația protecției consumatorului. Uh, de, de asemenea, ne-ați vorbit despre asta în ianuarie, în cadrul Parlamentului și uh, acum așteptăm din partea dumneavoastră să vă ocupați mai îndeaproape de aspectele procedurale în momentul în care uh, s-ar intenta o astfel de acțiune în fața curților europene. Aș vrea să știu dacă există un calendar de acțiune în acest sens. Și sunt sigură că Uh, este, există deci o acțiune concertată pentru a pune în aplicare inclusiv drepturile elementare ale consumatorilor. Credeți că o revizuire detaliată pe lângă studiul juridic privind implementarea, punerea în aplicare acestor drepturi, ar fi utilă pentru a putea înțelege mai ușor situația? Și um, mai pe larg, uh, din păcate, să nu uităm că anumite state membre, inclusiv Regatul Unit, uh, nu au dat răspuns cererilor de informare uh, din partea justiției. Și, în fine, ultimul punct, aș vrea să întreb dacă uh, sunteți la curent de această campanie numită Keep Me Posting, care este o campanie digitală care, acolo mesajul este simplu, cetățenii vulnerabili din întreaga UE trebuie să uh, aibă dreptul de a alege și de a primi eventual uh, informație și pe suport adițional, pe hârtie. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, doamna președintare, Are pe scurt, trei puncte aș vrea să abordez. În primul rând, uh, uh, legislația europeană privind uh, vânzările. Da, în primul rând sunt multe întrebări legate de viitoarea propunere care va veni de la Comisie, dar poate ne puteți preciza câteva aspecte. În primul rând, area de aplicare a viitoarei propuneri. Ne vom referi doar la tranzacțiile realizate online sau ne vom referi la drepturile consumatorului, indiferent de tipul de tranzacție? Într-adevăr, la, într-o primă fază ne putem pune întrebarea dacă ar fi legitim să avem o abordare diferen, diferențiată. Apoi, ce natură va avea această propunere? Va fi ca și în cazul precedent uh, legată de regimul 29 sau se va viza o armonizare maximală sau, din potrivă, o, o armonizare minimală cu anumite specificități la nivel național? Și, în orice caz, care ar fi atunci principiile care ar urma să se aplice în funcție de uh, locul unde se desfășoară tranzacția, uh, țara de reședință a consumatorului, țara de reședință a vânzătorului? Încă o, o întrebare în ce privește așa numitele produse culturale. După cum știți, accesul la produsele culturale este mult discutat uh, și în Parlament și la Comisie în acest moment. Dar vreau să atrag atenția dumneavoastră asupra faptului că de multe ori vorbim despre drepturi de autor când de fapt nu este o chestiune legată de uh, drepturi de autor, ci mai degrabă de politicile de licențiere a diverselor tipuri de conținut, așa cum spuneau și colegii din Regatul Unit. Deci, vedeți, acum folosim această, acest concept larg, produs cultural, și, de fapt, de multe ori vorbim despre acces transfrontalier, care intră mai degrabă în uh, pentru că știm că în acest moment, în anumite sectoare, deja s-a introdus uh, conceptul de uh, licență generală europeană. În continuare, în ce privește uh, difuzorii. Da, aici sperăm da, că Comisia va uh, încuraja uh, portabilitatea. Pentru că, da, cum spuneau și colegii de regatul, dacă ați cumpărat drepturi privind un produs digital într-o anumită zonă, de ce uh, să nu le poți folosi și în alt teritoriu? Și ultima întrebare, uh, ce aveți în vedere când uh, vedem că rolul de ce ce mai mare al intermediarelor pe internet, mai ales operatorii din Statele Unite, și deci rolul pe care îl ocupă pe uh, lanțul de creare de valoare adăugată? Și știm foarte bine că procentul care este cele din urmă plătit autorilor este, este foarte scăzut. Deci poate că la un moment dat ar trebui să ne punem întrebarea cum anume acești intermediari pot și trebuie să se achite de o remunerație datorată artiștilor autori. Mulțumesc! Pascal, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Ați spus în prima rundă de întrebări că veți uh, încercați să ne răspundeți foarte simplu și foarte clar uh, la întrebări și că nu veți uh, devia și nu veți încerca să evitați întrebările. Am o mică întrebare și am adresat această întrebare și cu alte ocazii și nu am primit de fapt niciodată un răspuns. Uh, la întrebarea dacă protecția consumatorului uh, este importantă, vreau să vă întreb în ce măsură, în cadrul TTIP, protecția consumatorului este protejată și dacă puteți să-mi spuneți că da, se protejează aceste drepturi, atunci este bine și vreau să știu dacă standardele înalte pe care le avem în Europa la protecția consumatorului vor fi uh, protejate și mai departe, așa că aș vrea câteva dauri din partea dumneavoastră, așa cum uh, dorește fiecare care se ocupă de TTIP. Iar acum constatăm că în acordul CETA la denumirile de origine controlată, care sunt 400 în Europa, uh, numai 100 45 au fost protejate, deci CETA este deja negociat, este semnat și nu au fost uh, din 1400 de uh, denumiri, nu au fost protejate decât 145. Întrebarea este, știți acest lucru? Erați la curent? Și în al doilea rând, cum îi explicați consumatorului european pe care vreți să-l protejați că se întâmplă așa? Și trei, cum puteți să Uh, preveniți ca odată ce TTIP-ul să fie negoci va fi negociat să nu se fi lăsat deoparte aceste aspecte. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim, Pascal. Cred că la rândul meu mai am câteva întrebări. Ați văzut, doamna comisar, ce uh, întrebări v-au adresat membrii comisiei noastre și cât de mult luăm în serios uh, vocea consumatorilor care nu trebuie să fie uitată de către Parlament. Și, bineînțeles, drepturile consumatorilor sunt translegate de funcționarea pieței, uh, pieței unice. Deci, este, într-adevăr, un lucru foarte important pentru noi să nu uh, lăsăm să se fie uitată vocea consumatorilor trebuie să ne asigurăm că consumatorul nu va avea mai puține drepturi pe piața comună decât pe piața preexistentă. Și, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că nici pe piața digitală consumatorul nu va avea mai puține drepturi decât înainte. Și, de asemenea, trebuie să veghem la respectarea acestor drepturi și în momentul în care vom semna acorduri comerciale. În al doilea rând, vrem să ne asigurăm că uh, comisia, organizația din care faceți parte, uh, este și ea atentă la vocea consumatorului. Deci sper că veți putea transmite acest mesaj uh, în, uh, în rândul întregului colegiu de comisari și uh, sperăm că ne veți ține la, la curent cu tot ce se întâmplă. Sper că ne veți putea uh, asigura în mod uh, regulat că vocea noastră este auzită la comisie. Acum, în ce privește câteva aspecte specifice despre drepturile consumatorului pe piața digitală. Uh, este într-adevăr o problemă care are nevoie să fie rezolvată. Dar problema este că deocamdată, da, vedeți, aceste mecanisme despre care am vorbit, nici consumatorii nu, nu cred că sunt eficiente. În timp, da, s-ar putea, dar asta ia ani de zile. Și nu cred că putem aștepta atât de mult. Deci, nu știu, poate că măcar mă întreb dacă sunteți de acord ca măcar într-o primă fază să ne putem îndrepta spre un contract tip în așa fel încât să împingem lucrurile să meargă un pic mai repede până când ce platformele de soluționare să fie mai eficiente. În ce privește chestiunea TTIP-ului, știu că ați menționat un pic chestiunea ISDS, dar vă rog uh, să um, nu pierdeți niciodată din vedere importanța transparenței pe care publicul, cetățenii trebuie să o poată percepe, pentru că este un aspect foarte important. Pentru că, da, de fiecare dată când uh, spunem cuvântul uh, arbitraj, lumea își închipuie ceva care se întâmplă în culise, pe ascuns. Și avem, deci, nevoie mare de transparență. În orice caz, uh, Comisia noastră este, bineînțeles, foarte interesată de uh, o mai bună reglementare și uh, încurajăm Comisia să se uh, concentreze și pe punerea în aplicare a legislației. Deci sperăm că veți reveni și ne veți uh, informa în continuare privind evoluția acestui dosar, mai ales în ce privește platformele de soluționare a litigilor online. Deci poate că am putea face într-adevăr un exercițiu cu câteva cazuri uh, de plângere ale consumatorului. Deci, bineînțeles, știu că ați putea să ne puneți în contact cu câțiva experți din partea Comisiei pe această temă. Mulțumim. Cât timp a mai rămas? 10 minute aproximativ. Sperăm că va fi de ajuns. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să încep uh, cu sfârșitul și um, între aceste patru întrebări, să pornesc de la ultima. Politica în ce privește consumatorii se bazează în, în primul rând pe așteptări legitime și pe încredere. Orice am uh, face trebuie să fim siguri că, că punem accentul pe rezultate. Noi n-ar trebui să adoptăm legislație de dragul de a legifera, pentru că avem destulă legislație deja. Și, bineînțeles, putem, putem monitoriza nivelurile de uh, implementare a legislației existente. Asta este o altă discuție. Uh, dar înainte de a iniția legislație nouă, în orice caz, trebuie să uh, fim siguri care este comportamentul uh, consumatorului și ce soluții pot fi propuse. Organizația de exemplu, Mondială a Comerțului, la urma urmei, are niște reguli generale, niște linii directoare care provin din studiul comportamentului consumatorului și a piețelor. Deci, de aceea cred că trebuie să introducem legislație întotdeauna bazată pe cele mai bune practici. Și asta va fi cu atât mai important în spațiul digital. În ceea ce privește uh, favorizarea protecției consumatorului, uh, ceea ce s-a făcut până acum în Direcția Generală în care lucrez, Bine, s-a, tocmai au fost uh, campanii pe acest concept de mainstreaming, de uh, conștientizare a drepturilor consumatorului. Și eu cred că, de fapt, de acum înainte, niciun instrument legislativ nu uh, va putea să facă abstracție de uh, drepturile consumatorilor. Uh, da, mă gândesc la un exemplu, uh, Uniunea Energetică. Uh, Bineînțeles, acest nou pachet legislativ va trebui să aibă în vedere uh, interesul consumatorului înainte de toate. În ce privește uh, drepturile consumatorului, da, după cum știți, uh, un proces de revizuire este în curs, de evaluare în ceea ce privește nivelul de punere în aplicare și uh, în ce privește armonizarea regulilor uh, privind comerțul electronic. Avem în momentul de față, dispunem de niște reguli și principii de bază uh, privind informațiile precontractuale și durata de viață a contractului, însă um, Ceea ce ne lipsește sunt modalitățile de reparație, de compensație. Ce se întâmplă dacă uh, ceva n-a mers bine în cadrul unui contract. Deci vom lucra în această privință la o nouă propunere în, uh, în cadrul pachetului legislativ uh, pentru piața digitală. Deci toate acestea fac parte din procesul de uh, monitorizare a, existenței, a legislației existente. Deci este vorba de fapt de un proces în care încercăm să uh, compensăm anumite lipsuri. Dar oricum voi reveni aici și uh, voi primi sfaturi de partea. dar am fost avertizată și cum spunea și Adineaur și doamna Corață că uh, va mai dura ceva timp până vom putea ajunge la o rezolvare finală a, tuturor, a întregii problematici despre care vorbim aici. Deci nu se va face de pe azi pe mâine acest proces. Acum, dacă ne referim la pachetul refit și la această abordare de evaluare a legislației existente, o soluție s-ar putea, într-adevăr, baza pe acest uh, contract tip sau model de contract un model pe care l-am pune la dispoziția uh, uh, vânzătorilor în mediul digital, în așa fel încât să se poată inspira din el. Și uh, asta poate da, ne-ar ajuta să arătăm consumatorului că există un anumit nivel de uh, siguranță juridică, un fel de uh, uh certificare, să zicem, pentru acei uh, comercianți care uh, îl aplică chiar dacă deci, ar fi un instrument uh, de natură nelegislativă. Bineînțeles, ar fi nevoie de uh, o campanie serioasă de uh, comunicare, de informare, dar de ce nu? Până când vom dispune de o legislație finală, ar putea fi o soluție. Deci, avem asta în plan. Iată, deci cam așa ne propunem să uh, facem față greutăților uh, pe care le avem în față. Sperăm în orice caz că și uh, comercianții, uh, operatorii comerciali vor înțelege că de fapt este în interesul lor și asta nu doar într-o singură țară, ci în toate cele 28 de state membre. Acum, uh, nu știu dacă mi-au mai rămas întrebări. Uh, da, știu, doamna președintă, că nu am mult timp rămas la dispoziție. competiția neloială, uh, consumatorii vulnerabili și mai ales, deci copiii care sunt vizați de anumite reclame, da, uh, bineînțeles, avem în, avem în vedere instrumente de protecție care să se concentreze pe acești consumatori vulnerabili. Sperăm că deja luna aprilie vom avea ceva pregătit uh, în acest sens. Și din câte știu, cred că vom lansa de asemenea uh, campanii de comunicare, de conștientizare. Dar în ce privește uh, reclamele um, înșelătoare, se prea poate să avem în cele din urmă un instrument legislativ. În ce privește protecția datelor, cred că în momentul de față lucrurile avansează bine la Consiliu, din câte știu după ultima informare. Pentru că nu doar noi sau dumneavoastră așteptăm uh, evoluții. Practic este vorba despre un pachet global și care contează foarte mult pentru a uh, menține încrederea consumatorului în piața digitală. Și uh, oricum sunt aspecte foarte importante și pentru în ce privește siguranța consumatorului. Acum uh, a fost o întrebare legată de a, uh, situația femeilor. În Cehia, care este țara pe care o cunosc eu cel mai bine, 80% dintre noi independenți care au început o activitate de afaceri uh, au fost femei. Femeile au reușit să folosească mai bine criza decât bărbații, se pare. Mai există ceva pe care trebuie să vi-l uh, menționez? Mai e vreun răspuns la care ne așteptați ceva? A, ah, TTIP-ul, da standarde cât se poate de ridicate. Normal că nu pot să vă răspund foarte concret și foarte precis la întrebarea dumneavoastră, pentru că și eu sunt uh, printre cei care nu răspund neapărat la întrebarea aceasta concret, și anume nu pentru că nu vreau, ci pentru că trebuie să mă uit mai de aproape la ceea ce ați spus dumneavoastră, mi-ați dat uh, cifre foarte clare și nu pot să reacționez la ele imediat. E vorba de transparența comportamentului uh, în general al Comisiei uh, trebuie să fie îmbunătățită. Doamna comisar Malmström știe acest lucru, este aproape imposibil să negociem totul cu ușile închise și nu ajută în niciun fel uh, procedurii. Știți foarte bine că la ora actuală există foarte multe proteste împotriva TTIP și aceste proteste nu pot fi uh, mai, cum să spun, mai bine uh, Uh, gestionate decât informând mai bine. Eu nu sunt în echipa care negociază TTIP-ul, dar eu uh, sunt consultată de fiecare dată când este vorba de drepturile uh, consumatorului. În ceea ce privește drepturile de uh, autor, după cum m-ați întrebat dumneavoastră, trebuie să constat că acestea fac parte din prioritatea pieței digitale drepturile de autor, protecția consumatorului, uh, toate aceste subiecte care sunt uh, foarte importante pentru că se referă la comerțul pe internet, dar nu sunt parte din uh, dosarele pe care le administrez eu și de aceea nu pot să vă dau un răspuns foarte concret. Îmi pare foarte rău că, din păcate, trebuie să închei aici cu răspunsurile mele pentru că nu știu să vă răspund perfect la tot ce m-ați întrebat, dar vreau să vă mulțumesc pentru deschiderea de care ați dat dovadă și mă bucur foarte mult de colaborare. Mulțumesc foarte mult pentru inspirația pe care ați reprezentat-o pentru mine. Este foarte bine pentru mine. Mă bucur foarte mult să putem să ne inspirăm unii pe alții în activitatea pe care o depunem. Mulțumesc! The next item is an exchange of views. Următorul punct de pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu privire la Fondul European de Investiții Strategice. Raportorul pentru aviz este Pascal Duhon. Poți să iei cuvântul, dacă aș putea să te văd, ar fi și mai bine. Mulțumesc, doamnelor! Mulțumesc foarte mult, Vicky, pentru că îmi dai cuvântul și în același timp pentru că mi l-ai dat, mi-ai dat cuvântul atât de repede. Așadar, uh, este vorba de un uh, schimb de opinii și acesta este făcut pentru ca să avem un schimb de opinii și nu neapărat ca să vorbesc eu, voi fi foarte succint. Am avut foarte multe schimburi de opinii deja cu raportorii din umbră cu privire la fondul de investiții strategice și cred că fără să fac prea multe uh, comentarii deplasate, eu zic că pozițiile sunt comune și uh, cred că am putea să găsim un acord foarte ușor. Acesta este și dorința mea și bănuiesc că vom putea ajunge la un acord cât se poate de consensual. Doar foarte pe scurt. Filozofia care stă la baza activității noastre și cu care cred că suntem cu toții de acord, este cea care se bazează pe nevoia de investiții în Europa și că aceste investiții nu trebuie să fie făcute oricum, oricând. Este clar că trebuie să țină cont cât se poate de mult de fondurile existente în orizontul 2020 și fondurile strategii, strategii trebuie să fie în coerență cu uh, strategia Uniunii și cu achiul existent. Acesta este un lucru foarte clar. În cadrul articolului 1.1 Aș fi vrut să men am menționat micro-întreprinderile, întreprinderile sociale și uh, IMM-urile pentru a putea extinde câmpul de acțiune. Bineînțeles că ne dorim să avem o valoare adăugată din punct de vedere social, economic și așa mai departe și uh, partea de IMM-uri trebuie să fie rezervată și întreprinderilor cu mai puțin de 1500 de angajați. Știu că această chestiune a fost uh, un punct de dezbatere. La început era 3000, acum e 1500. De ce am ajuns la 1500? Nu pentru că considerăm că celelalte întreprinderi nu pot și ele să participe. Pot să participe, bineînțeles, la nivelul general, adică cel care este descris la articolul 100.2. Dar la articolul 5.1 uh, uh, E vorba de întreprindere de mai puțin de 1500 de angajați, care este definiția din liniile directoare ale Uniunii Europene pentru ajutoarele de stat. Uh, care au ca scop promovarea investițiilor în ceea ce privește capitalul de investiții și pentru întreprinderi. Uh, răspund așadar întrebării de ce 1500 este granița pe care am stabilit-o. Răspunsul este foarte simplu pentru că a putea respecta liniile directoare ale Uniunii. În legătură cu uh, articolul 5.2, uh, finalizarea pieței unice. Bineînțeles că finalizarea pieței unice digitale nu va aduce cu sine dificultăți suplimentare. Serviciile publice uh, și faptul că um, transportul uh, în comun, de exemplu, trebuie să fie un lucru uh, care să țină tot timpul cont de partea durabilă a acestor proiecte, este esențial. Trebuie tot timpul să existe un studiu din impact social și de mediu, trebuie să existe un impact pozitiv asupra mediului și trebuie să fie implicate teritoriile, comunitățile locale, ceea ce mi se pare de asemenea foarte important. Desigur, trebuie să amintim și că autoritățile trebuie să respecte criterii de mediu și uh, criterii de durabilitate, bineînțeles, acesta este esențial. Am vrut să vă spun foarte pe scurt despre ce e vorba și să mai și uh, recuperăm din întârzierea pe care o avem. Vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor uh, este următorul. Deci mâine mai întâi avem o reuniune a raportorilor din umbră pentru a discuta despre compromisuri și apoi marți vom mai avea o nouă reuniune. Totul este foarte urgent și sper să ajungem cât se poate de repede la aceste compromisuri. Eva Panova. Eva Panova are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult raportorului și în numele raportorului din umbră, domnul Stefnet, care dorește să salute propunerea comisiei. Vreau să vă spun că acest regulament trebuie să susțină investițiile și să asigure un acces facilitat uh, pentru, uh, în, uh, pentru întreprinderi. Raportorul din umbră salută accesul mai ușor al IMM-urilor la uh, investiții, pentru că ele sunt cele care creează cele mai multe locuri de muncă. Iată de ce ei ar trebui să fie și beneficiarii cheie ai uh, susținerii care este prevăzută în această propunere. El, uh, dumnealui, propune și o adiționare, o adăugare la articolul 5.2 pentru a include și dezvoltarea pieței interne, mai ales piața unică digitală și, piața, și uh, infrastructura digitală. În acest sens, PPE-ul uh, ar aprecia referințele care se fac la dezvoltarea pieței interne ale UE, pentru că acesta este un cadru, o precondiție pentru a atinge obiectivele uh, Uh, și uh, pentru uh, puterea industrială a Europei, pentru a garanta această putere industrială și pentru a avea un climat cât se poate de bun de afaceri. În ceea ce privește referirea la piața unică digitală și la infrastructura digitală, aceasta din urmă este un element esențial pentru că îmbunătățește piața unică digitală conectată. Se poate crea uh, foarte multă inovare suplimentară, creștere suplimentară și locuri de muncă uh, mai ales pentru generația tineră, tânără în care dezvoltarea digitală a infrastructurii este esențială, este o precondiție pentru o societate care se bazează pe cunoaștere și este inclusivă. În același timp, este foarte important să subliniem anumite aspecte ale pieței interne care au cel mai mare potențial pentru creștere și locuri de muncă. Ar fi foarte inteligent să permitem ceva flexibilitate, astfel încât proiectele viabile din alte domenii să poată fi și eligibile pentru finanțare atâta timp cât sunt în linie cu politicile Uniunii Europene. După părerea mea, este important să asigurăm și principiul adiționalității cu celelalte instrumente, însă trebuie să avem grijă să avem un echilibru între investiții prin Uni în Uniunea Europeană și să nu subminăm obiectivele de coeziune ale Uniunii. Pe lângă aceasta, cred că trebuie să recunoaștem și faptul că lipsa dezvoltării pe piața financiară uh, în anumite state membre împiedică realizarea obiectivelor generale din acest regulament. Iată de ce este crucial ca asistență tehnologică de înaltă calitate să fie garantată la fața locului, inclusiv prin uh, descentralizare și prin uh, așa numita platformă de uh, consultanță. Grupul nostru salută amendamentele um, competitivitatea IMM-urilor care trebuie să fie îmbunătățită. S-au făcut mai multe propuneri foarte bune de către celelalte grupuri pe care noi vrem să le susținem. Cu toate acestea, nu putem să susținem amendamente care complică forurile, care sunt forurile decizionale sau forurile de consultație, adică amendamentul 58 și 27 nu suntem nici în poziție să susținem reducerea sau eliminarea articolului 18 sau 19 dacă nu se vorbește de surse alternative de finanțare. Trebuie să ne amintim și faptul că investitorii au nevoie de predictabilitate, pentru că altfel nu vom ajunge la o mobilizare a investițiilor private la nivelul la care ne dorim. Acestea sunt punctele principale pe care raportorul din număr vrea să vi le transmită prin intermediul meu. Coferati. Mulțumesc. Sergio Coferati are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu îl înlocuiesc pe colegul Danti, care este în uh, delegație în Panama. Se pare că și acolo au probleme consumatorii. O să ne povestească el după aceea. Este rândul meu așadar să confirm orientarea socialiștilor și democraților care, după cum știți, au insistat foarte mult asupra acestui plan de investiții pentru că viitorul Europei va fi un viitor pozitiv numai dacă economia diferitelor țări și împreună, comunitară, va crește mai mult, așa cum nu s-a întâmplat în acești ultimi ani. Este de aceea indispensabil acest efort extraordinar pentru a putea pune la dispoziție resurse și pentru a putea identifica caracterul și tipologia de investiții care trebuie făcute pentru ca să funcționeze. Din acest punct de vedere, trebuie ca fondul să fie operațional cât mai repede. Nu mai putem să pierdem prea mult timp pentru că suntem într-o situație de dificultate foarte mare și care pentru anumite teritorii este egal cu un teritoriu impresionant pentru calitatea vieții mai multor persoane. Trebuie să ne grăbim și trebuie să încercăm să mergem în pasul timpului și în ceea ce privește structura fondului, care trebuie să fie destul de flexibilă, încât să nu rămânem blocați în roțile birocrației deci, astfel, și astfel să întârziem uh, utilizarea acestuia și, deci, și efectele pozitive pe care le-ar aduce cu sine. Între timp, va fi nevoie să examinăm cu atenție teritoarele mai expu- teritoriile mai expuse, uh, regiunile care au fost mai expuse crizei și care sunt foarte ușor de identificat, dar care și trebuie să fie considerate o prioritate. Trebuie să nu ne uităm la Europa ca și cum ar fi un, o suprafață, un, Uh, omogenă, pentru că există foarte multe diferențe care se văd chiar și cu privire superficială. Apoi este important să identificăm și sectoarele care aduc cu sine un potențial uh, suplimentar. Există activități, mai ales cele care au un conținut inovator foarte puternic, care trebuie stimulate și care nu creează neapărat efecte imediate în legătură cu ocuparea și crearea de uh, valoare adăugată, dar care garantează o îmbunătățire a inovării, astfel încât sistemul productiv european în domeniul um, manufacturii, de exemplu, să aducă cu sine mai multe, mai multe rezultate. Am avut mai multe discuții și cu raportorul, pe care îl apreciez foarte mult pentru ceea ce a făcut în următoarele zile o să încercăm să vorbim și despre praguri de 3.000 de lucrători pentru firmele care participă sau 1.500. Nu e vorba de chestiuni care trebuie să fie stabilite neapărat în cifre. Este clar că profitabilitatea așa, și mai ales productivitatea, îmi cer scuze, întreprinderilor nu depinde neapărat de aceste cifre, dar și 3000 și 1500 sunt praguri pentru întreprinderi mari care pot să facă diferența însă în țesutul productiv al teritoriului. De aceea trebuie să alegem soluția care este mai omogenă și să încercăm să ne uităm la toate uh, regiunile europene, astfel încât uh, să nu fie nimeni exclus și să nu se reducă teritoriile respective dintr-un motiv pe care nu ni-l dorim. Trebuie să examinăm care sunt dimensiunile principale, uh, care sunt dimensiunile importante și care trebuie să fie considerate. Un alt punct care este foarte important pentru grupul SCD, pe care l-a menționat colegul meu deja, este identificarea sectoarelor care aduc cu sine multă inovare, care pot să creeze efecte pozitive asupra sistemului uh, de producție și al venitului. Și apoi trebuie de asemenea să avem aceeași uh, atenție și cu privire la investițiile private. Investițiile publice sunt foarte importante, așa cum uh, este și planul construit, de fapt, pe baza investițiilor private, private până la urmă, care trebuie să fie și ele implicate. Cred că previziunile făcute de comisie sunt mai degrabă exagerate. Ideea de investiție privată, eu cred că este foarte uh, exagerat uh, felul în care a fost ea uh, elaborată. Cred că există sectoare în continuare în care este posibil să avem un plus valoare suplimentară foarte mare chiar din aceste investiții private, co-investiții. Vreau să mulțumesc foarte mult raportorului pentru tot ceea ce a făcut, pentru disponibilitatea sa și confirm încă o dată uh, intenția noastră de a face pași înainte pentru ca să respectăm uh, calendarul și să ajungem la o soluție cât se poate de amplă, cât se poate de susținută de către mulți deputați. Mulțumesc! Um, thank you, and I'm shadowing for the ECR. Eu sunt raportor din umbră pentru ECR. Vreau să mulțumesc raportorului pentru că s-a asigurat că acest raport se concentrează pe punctele esențiale că s-a asigurat că IMCO are ceva de zis în acest raport și uh, pe așa o chestiune sensibilă care este competența comisiei noastre, a știut să găsească soluții. Este evident că și Comisia de Transporturi va avea o competență în momentul în care se vorbește mai ales de transport în text, sau Comisia de Cultură când se vorbește de cultură sau de educație și industria la fel și cercetarea și așa mai departe. Deci piața internă și protecția consumatorului și competențele legate de acestea sunt de multe ori foarte paralele cu alte competențe și sunt orizontale în oarecare măsură, iar competențele pe care le avem noi cu această comisie sunt foarte specifice în legătură cu articolul 5.2 și în articolul 1, de exemplu, se vede acest lucru în care se vorbește despre ambițiile fondului ca atare și despre felul în care aceste ambiții și ținte ale acestui fond sunt uh, descrise la articolul 1. Există și anumite articole la care nu avem competență. Mi-e teamă că, deși au fost foarte multe amendamente pe care le-au înaintat colegii, există uh, o intenție bună, cei drept, dar că cu toate aceste amendamente s-ar putea să se submineze vocea noastră totală, vocea noastră generală. Vreau să mulțumesc foarte mult, mai ales raportorului, pentru, a, pentru că ne-a declarat foarte clar în primul său amendament că uh, trebuie ca să ținem cont și de regulile de pe piața internă. Nu trebuie ca acest act să devină unul discriminatoriu și trebuie să rămână clar că piața internă este baza de plecare comună de la care nu trebuie să viem Mulțumesc foarte mult pentru că ați clarificat acest lucru în amendamentele dumneavoastră. Și mulțumesc și pentru că v-ați asigurat că toate fondurile sunt alocate într-o manieră nediscriminatorie, pentru că altfel ar putea submina toate încercările noastre. Dacă ne uităm și la sursele fondurilor, trebuie să ne asigurăm că întotdeauna vom compara lucruri care seamănă unul cu celălalt și că nu vom uh, putea să luăm uh, fonduri uh, din uh, surse care nu sunt uh, potrivite, pentru că trebuie să avem întotdeauna o soluție echitabilă. Trebuie ca FC să aibă investiții care sunt potrivite și apropiate de piață și vă mulțumesc foarte mult pentru aceste amendamente. FC în sine este probabil o soluție temporară și aș vrea să ne asigurăm că este însă o soluție temporară care funcționează, pentru că este un fond pentru investiții strategice care trebuie să ajute să se lanseze investițiile din nou în Europa după criza pe care am uh, avut-o și prin care am trecut-o și trebuie să ne asigurăm, din partea ECR spun acest lucru, că nu se subminează acest uh, obiectiv. Trebuie să încurajăm investițiile și creșterea prin acest fond și mă refer aici mai ales la investițiile din sectorul privat și la uh, gestiunea finanțelor publice pentru ca să creăm mai multă creștere. Este de aceea foarte important ca EFSI să nu fie un fond care să distorsioneze aceste realități și selectarea proiectelor să fie independentă și să fie făcută de către experți, pentru că orice formă de politizare a EFSI riscă să îi gonească pe acei investitori pe care noi încercăm să îi încurajăm să intre în Europa sau să investească. Iată de ce noi am înaintat aceste amendamente și de ce noi am insistat pe viabilitatea economică. Există și alte părți ale fondurilor publice care pot fi folosite pentru proiecte care vor putea să treacă de uh, testul de viabilitate economică. E foarte important să dăm investitorilor încrederea și pentru ca să obțină această încredere trebuie să știe că această investiție este credibilă. Și unele din amendamentele care au fost înaintate în acest raport sugerează că trebuie să fie fonduri foarte limitate care vin de la bugetul Uniunii Europene, pentru că aceasta însă, însă aceasta riscă să lasă FCU-ul fără fonduri și să submineze în același timp și credibilitatea acestui instrument. Nu cred că acesta este o cale pe care putem să continuăm. Dacă vrem să fim pregătiți, trebuie să înțelegem că fondurile trebuie să vină de la anumite părți ale bugetului european. Amendamentele pe care le sugeram eu sugerau o nuanțare a acestei idei. Dacă fondurile trebuie să vină de la bugete de cercetare, ele nu trebuie să vină uh, din uh, surse de bază, din uh, cercetare, de exemplu, ci trebuie să vină din anumite domenii uh, ale științei și cercetării unde există deja parteneriate public-private, de exemplu. Și aceasta pentru a încerca să rezolvăm această problemă. Trebuie să vedem mai multe fonduri care să fie direcționate către cercetare, către investiții, către piața unică digitală și infrastructura sa și toate acestea se pot întâmpla, sperăm noi, prin pârghile pe care le oferă EFSI, dar trebuie să putem uh, compara mere cu mere și nu cu pere. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați lucrat pe acest dosar și aș vrea să vă încurajez și să ne încurajăm să rămânem concentrați pe amendamentele pe care le-am înaintat, pentru că aceste amendamente sunt trebuie să fie bune și nu să dilueze mesajul pe care l-am trimis. Mulțumesc. Tony G. are cuvântul. Thank you, Vicky. Uh, thank you, reporter. Um... Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule raportor. Da, e clar că se poate îmbunătăți uh, mediul de investiții, dar asta numai prin infuzie de capital. Vorbim aici uh, de un nivel înalt de leverage și vă pot uh, asigura că investițiile private nu vor curge doar dacă ridicăm nivelul de uh, leverage. Trebuie, adică sunt necesare reforme structurale la nivelul statelor membre. E adevărat că statelor membre și-au luat angajamente, unele au trecut la punerea în aplicare a unor reforme. Există deci, uh, state membre care au început să facă ceva și care merită să aibă prioritate uh, în ceea ce privește aceste investiții. Nu cred că ar avea rost să uh, investim bani acolo unde deja s-au făcut investiții greșite trebuie să fim inteligenți cu aceste investiții, să atașăm uh, acestor bani în niște condiții ce țin de reformele structurale pentru a motiva statele membre să aplice aceste uh, reforme. Eu am încercat să mă concentrez cu amendamentele mele pe articolele 1 și 5 din uh, propunere, însă uh, am și um, îndoieli cu privire la guvernanța acestui fond. Este absolut crucial să garantăm independența acestei administrări. Independența comitetului director al acestui uh, fond. E foarte important felul în care funcționează acest uh, comitet director, pentru că e nevoie de o guvernanță puternică și în care piața să aibă încredere. Avem nevoie de oameni din lumea investițiilor acolo, oameni care au realizat deja ceva în viață și care pot să facă acest fond să funcționeze. Amendamentele mele la articolul 1 uh, sunt uh, elaborate în sensul uh, nevoie de a ne asigura că uh, Acordul este uh, aprobat uh, de către uh, Troica Europeană înainte de a intra în vigoare. Proiectele aprobate de către fond cred că trebuie să fie să se situeze la un nivel mai înalt de risc. Un risc mai mare înseamnă întotdeauna un profit mai mare. Nu cred că vom putea atrage capital privat dacă oferim 2% profit deci trebuie să mergem dincolo de 10%. Acest lucru s-a mai spus în raport cu acest uh, fond. Trebuie să nu uităm că fondurile private vor dori un profit mult mai mare. De asemenea, cred că acest fond va uh, trebui să sincronizeze uh, piețele energetice. Ar trebui ca acestea să fie introduse în sfera de uh, aplicare a fondului pentru a da mai mult uh, impuls, un impuls mai mare acestui fond și am avea o eficiență sporită, după părerea mea, dacă am integra aici uh, domeniul energetic, uh, domeniul uh, IT, piața digitală deci, cam astea sunt observațiile mele. Acum, sigur, o să mai discut cu raportorul și cu raportorii din umbră mâine. Dennis de Jong. Dennis de Jong. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu mulțumesc uh, pentru ceea ce ați uh, spus, uh, Adinauri, în legătură cu nevoia de a ne focusa pe anumite probleme. Eu N-am încercat să provoc o dezbatere pe fond. Până la urmă e vorba de un instrument, uh, dacă e, dacă e vorba de un instrument bun, pentru că statele membre și Comisia nu mai pot continua așa din cauza măsurilor de austeritate. Dar dacă putem să intervenim pe această cale, atunci întrebarea care se pune este de ce nu se scoate din calculul deficitului național uh, Fondul Național de Investiții. Am spus deja aici că va fi foarte important raportul Curții de Conturi, care este unul foarte critic și pe care l-am uh, văzut în Comisia de Control Bugetar. Riscăm să scoatem bani pentru investiții din fondurile publice și profiturile să se ducă la fondurile private ocolind astfel uh, contribuabilii, adică ne contribuind cu nimic la bunăstarea acestora. Încă n-am făcut niciun amendament uh, aici, dar rămâne aici un semn de întrebare relevant. Vreau să vă mai refer la două aspecte. O observație deja menționată aici. În primul rând, am fost foarte mulțumit de abordarea ppe ului în legătură cu IMM-urile. IMM-urile trebuie să fie principalul beneficiar, principala țintă acestor planuri de investiții. Sper că acest lucru va fi exprimat foarte clar. Noi am făcut foarte multe pentru IMM-uri și vom face în continuare. În al doilea rând, problema transparenței tocmai a fost subliniată și de antevorbitorii mei. trebuie să insistăm asupra transparenței pentru că este interesul nostru să avem uh, uh, proiecte eficiente, profitabile. Avem o problemă cu Banca Europeană de Investiții în momentul de față. Această problemă va fi discutată la Econ, probabil uh, și de către noi. Și uh, o ultimă chestiune, m-a îngrijorat faptul că uh, pentru fondurile de inovație, banii vor trebui să vină din acest fond european de investiții, pentru că știm cât de importante sunt inovațiile și dacă nu investim în cercetare și dezvoltare, vom pierde această cursă. Președinta, mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, doamna Calas. Da, vreau să sprijin ceea ce tocmai spunea colegul meu. Cred că acest uh, fond de investiții, odată cu adoptarea unei legislații corecte, are potențialul de a atrage investiții private pentru proiecte de infrastructură și cred că există multe proiecte uh, care au un grad mare de risc pe termen lung și de aceea nu pot să atragă investiții, însă sunt foarte viabile din punct de vedere economic. De exemplu, introducerea internetului în bandă largă. E foarte important ca fondurile să se concentreze pe investiții strategice și așa, așa cum uh, mai spunea cineva, trebuie să ne asigurăm că există reguli foarte clare privind responsabilitatea, transparența uh, și uh, competiția neloială pentru a da certitudine juridică investitorilor. În, nu în ultimul rând, uh, trebuie să ne gândim la investițiile de care au nevoie uh, companiile inovative, companiile care se află la început de drum sau în diverse stadii de dezvoltare. Deci trebuie să ne schimbăm puțin mentalitatea în legătură cu definirea riscului. Trebuie să începem să ne asumăm anumite riscuri. Trebuie să putem permite IMM-urilor chiar să eșueze și să o ia de la capăt dacă uh, de asta este nevoie. Trebuie ca toate aceste lucruri să figureze într-o câtva în avizul nostru și vreau să le menționez și eu aici. Am văzut că reprezentantul comisiei a ascultat cu atenție. Doriți să luați cuvântul un minut, în un minuțel înainte să dau cuvântul din nou raportorului? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Din fericire, Ceea ce vreau eu să spun s-a spus deja de către reprezentanții grupurilor. Vreau să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru ceea ce au uh, făcut. Vreau de asemenea să vă spun că am observat că există anumite divergențe de opinie între grupurile parlamentare. Am să încerc să parcurg câteva teme care sunt importante și pentru noi și să explic de ce sunt importante. În primul rând, desigur, suntem foarte recunoscători că înțelegeți uh, și subliniați, uh, așa cum a făcut reprezentantul uh, socialiștilor și democraților, nevoia urgentă de a analiza și de a uh, Uh, reglementa aceste investiții, pentru că avem nevoie de bani, avem nevoie de locuri de muncă în uh, Europa în general și trebuie să facem ceva rapid, trebuie să facem ceva semnificativ, de asemenea ca volum. De aceea, adică acesta este motivul pentru care uh, această propunere legislativă de um, investiții are ca uh, Uh, uh, obiectiv atragerea uh, a 300 de miliarde de euro în investiții în următorii uh, doi ani și, uh, de asemenea, uh, crearea a uh, mii de locuri de muncă. Din această caz, cauză, credem că tot ceea ce ține de lentoarea procesului legislativ, tot ce ține de durata implementării, ar trebui evitat. Asta înseamnă că am propus un proces foarte uh, un proces foarte uh, lin de uh, aprobare, de, de trecere prin uh, legislativ, un proces, un proces foarte flexibil pentru punerea în aplicare, astfel încât să avem o mobilizare maximă a capitalului privat în uh, cât mai scurt timp posibil. De aceea am dorit să evităm uh, aceste procese împovărătoare de punere în aplicare a acestei directive. E clar, desigur că Dat fiind vorba de bani publici, de asemenea, trebuie să uh, implementăm reglementări privind politica europeană și adiționalitatea. Este foarte important ca proiectele, adică selecția proiectelor să fie rapidă și eficientă. Și doar o ultimă observație în legătură cu amendamentele care au venit uh, din mai multe părți. De unde vor veni banii? E foarte important să spunem că înțelegem această logică a, a, a selecționării proceselor celor mai a, uh, eficiente. Programele din Orizont 2020 se îndepărtează însă de interesele pieței. N-ar spune că se îndepărtează, dar realocările se diminuează, ajung la 1,7%, în timp ce uh, alte uh, proiecte pot să dea rezultate de 10 ori mai importante din punct de vedere financiar. Mulțumesc! Pascal. Just. Da, mulțumesc. Uh, în primul rând, sunt, mă bucur că sunt raportor acest raport aici la IMCO și mai fac parte și din alte comisii, va discuta și acolo, dar pentru că dacă tot ne-am hotărât să ne concentrăm aici, în comisia noastră, uh, munca aceasta, de fapt, se simplifică cumva raportul. Mă și gândesc la ce spunea domnul de Jung uh, când spunea, punea întrebarea asupra naturii uh, planului de investiții corelat cu austeritatea. Da, sunt problematici extrem de importante. Dar uh, aș vrea doar să spun că uh, sunt bucuros de calitatea muncii depuse de fiecare dintre noi și de faptul că împărtășim această idee să protejăm și piețele și șansele IMM-urilor și din partea comisiei ne-am dat seama că există această conștientizare. A, uh, pentru că trăim într-o lume, într-o Uniune Europeană cu 25-26 de milioane de șomeri, acești oameni trăiesc de pe o zi pe alta și deci, e bine că toate părțile interesante sunt conștiente de miza acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președintă. Iar acum, dacă cred că nu mai sunt alte puncte de discutat, vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru efort. Iar uh, următoarea noastră întâlnire va avea loc pe 24 martie la orele 15. Mulțumesc toat, tuturor, iar acum doar întrunirea pentru coordonatori. La revedere!